Începem explicațiile la vot și la... Avem uh, explicații privind votul final la votul domnului Graf Lambsdorff. Uh, domnul Hanan Daniel. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Gândiți-vă la uh, Elveția, o țară prosperă, pașnică, de succes, cu un înalt nivel de democrație, de nivel de viață și cu relații prietenoase cu toți vecinii săi, uh, state membre UE. Elveția e partener și țară partener și prietena Uniunii Europene pe bază bilaterală, respectă unele de obligațiile pe care trebuie să și le asume statele membre. Dar Uh, are și dreptul de a-și face propria legislație. Asta mi se pare să fie un model foarte util pentru țări din partea asta a lumii, dar uh, în afara jurisdicției instituțiilor Uniunii Europene. Nimic nu ne împiedică să conlucrăm ca țări suverane. Sigur că uh, Regatul Unit nu va copia la Indigo tot ce face Elveția, deci vom fi mai angajați, de exemplu, în NATO, în apărarea Europei, dar ideea de a face parte într-o piață comună, dar în, în afara UE, susținându-ne aliații și prietenii, cred că e un model foarte util care poate fi extins în mod profitabil nu doar uh, Britaniei, ci și altor țări europene. Uh, domnul Sebastia. Gracias, señor presidente. He votat en contra. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat contra acestui nou acord economic între UE și țările uh, și de Sud pentru că aduce prejudicii producătorilor de citrice uh, europeni, mai ales din Valencia, care sunt cei mai mari uh, producători din Europa. Decizia de a extinde perioada în care portocalele din Africa de Sud uh, vor intra în Europa până la finalul noiembrie e o lovitură foarte grea pentru producătorii noștri pentru că pe această durată uh, aici vom avea și portocale importate și cele produse în uh, Spania. Iată încă o lovitură la adresa acestor producători europeni care suferă de pe urma concurenței uh, neloiale, de, de pe urma producătorilor din Maroc, de exemplu, și prețiunile marilor lanțuri de distribuție care le plătesc un preț de nimic. Încă o uh, lovitură care va duce la mai mult euroscepticism. Nu știu cum voi putea, cum voi putea explica asta legătorilor mei. Uh, cinstit vorbind, ei au impresia că Uniunea Europeană nu lucrează în interesul agricultorilor europeni. Doamna Aguilera Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva acestui acord pentru că, din nou, politica externă a politicii europene merge contra politicii agrare comunitare, mai ales împotriva producătorilor noștri. În acest caz e vorba de producătorii de citrice. Eu uh, vin din sudul Spaniei, din Andaluzia, unde citricele, împreună cu zona Valenciei, sunt foarte importante și nu s-a ținut deloc cont de asta. În plus, trebuie ca aici, în hemiciclu, să vă spun că sectorul acesta uh, cu extinderea de șase săptămâni va fi afectat pentru că coincide cu producția spaniolă și în plus eliminarea radicală a Uh, a tuturor taxelor n-a făcut decât să afecteze sectorul agricol. Nu putem să continuăm să practicăm politici internaționale de acest gen. Acest uh, acord are și aspecte lăudabile, însă dăunează grav politicii agrare și producătorilor noștri. De aceea nu voi vota pentru. Mulțumim, doamna Macovei. <clears throat> Mulțumesc. În următorii 10 ani, țările din Africa, Pacific,

acest lucru este în avantajul acestor țări din africa caraibe pacific și uh, e foarte important cu atât mai important acum când ne confruntăm cu criza refugiaților. diversificarea economiilor acestor țări va duce la stabilitate economică politică și la siguranța cetățenilor și la stabilitatea uh, tuturor și a acelor regiuni și a europei. mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva acestui acord pentru că va afecta mai ales uh, pe exploatațiile mici uh, agricole din țările sud. Am votat împotrivă pentru că e vorba de un acord care se îndreaptă împotriva intereselor claselor populare E un acord făcut în interesul marilor firme occidentale, cele care exploatează lucrătorii la import și export, pentru că uh, vorbim de importuri de, din Angola, de, din Botswana, uh, vorbim de importuri din Namibia și în spatele acestora se află doar interesele multinaționalelor. În 2013 Uniunea Europeană a importat uh, uh milioane și a exportat milioane și asta în uh, interesul uh, marilor firme. Un, buget, un bilanț pozitiv de 2 milioane, dar doar pentru aceste firme care au beneficii și uh, au materii prime cu preț scăzut. Da, un minut domnule președinte. Am votat împotriva acestui acord, am votat împotriva acordului între Uniunea Europeană și unele țări din Africa de Sud, printre care Africa de Sud, pentru că ar fi încă o lovitură la adresa agriculturii noastre, agriculturii europene și mai ales a sudului Europei, Uh, citricelor, uh, portocalelor din regiunea mea, care au uh, foarte bune calități organoleptice, sunt împotrivă pentru că vreau să spun că ajunge cu aceste acorduri comerciale care expun agricultura noastră concurenței neloiale a tone de produse din afara Europei care sosesc în piețele noastre, fără niciun fel de trasabilitate, fără controle fitosanitare, cu uh, prețuri foarte scăzute. Uh, Agricultura nu mai poate fi o monedă de schimb a politicii comerciale europene și monopolul uh, nu mai poate să dureze. Comisia face acorduri fără niciun fel de evaluare de impact asupra piețelor locale uh, care sunt altfel decât piața generală a Comisiei Europene. Dacă Comisia Europeană nu va face acest lucru, agricultorii noștri uh, vor avea mult, vor avea de plâns. Doamna Beghin, un minut. Grazie, președinte Mulțumesc, domnule președinte. Eu și colegii mei de la 5 stele am votat împotriva acestui acord. Comisia afirmă că e vorba de un acord pentru a ajuta țările din Africa. De fapt, e vorba de un tratat comercial, pur și simplu, care va duce la o deschidere de 86% a pieței africane care este ceva nesustenabil pentru Africa. Se vor pierde 3,5 miliarde de euro uh, uh, din cauza lipsei taxelor vamale. Pentru noi consecințele vor fi o invazie a portocalilor din Africa de Sud, tocmai în perioada recoltei din Europa. În plus, în tratat, nu există niciun capitol dedicat dezvoltării durabile. Societatea civilă nu a fost inclusă în acord. Acest acord va putea foarte ușor să ducă la mai mare dezintegrare regională contrapunând Africa de Sud țărilor mai mici și obligăm pe partenerii noștri să uh, meargă în marș forțat spre ratificare în octombrie, fără ca parlamentarii lor să fi putut citi textul pe care trebuie să-l semneze. Dacă nu vor, filma, dacă nu vor semna, noi le vom impune taxe vamale prohibitive. Iată ce exemplu de democrație. Dar oricum cu Africa, exemplul ăsta e întotdeauna în vigoare. Mulțumim. <clears throat> Trecem acum la propunerile de rezoluții și ne referim la cea referitoare la Polonia. Domnul Hannan nu este, deci uh, dau cuvântul domnului Iar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit foarte mult în această dimineață despre modul de lucru și capacitatea de lucru a Uniunii Europene și cred că um, e foarte important să ne dăm seama că capacitatea de lucru a Uniunii Europene este mai bună decât spun unii și uh, în această capacitate de lucru intră și capacitatea de a ne atrage unii altora atenția atunci când greșim, capacitatea de a respecta tratatele uh, adoptate împreună Susțin rezoluția adoptată astăzi, sper să fie pusă în aplicare. E vorba de unitate, e vorba de democrație, e vorba de uh, capacitatea Uniunii Europene de a face față viitorului. Mulțumesc. Джамбаски. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, гласувах против тази резолюție. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, eu am fost împotriva acestei rezoluții pentru că e vorba de un amestec în afacerile interne ale unui stat suveran, cum este Polonia tonul rezoluției care încearcă să dea instrucțiuni polonienzilor cum să își uh, conducă propriile afaceri uh, interne, este acest ton uh, și un motiv pentru care oamenii în Europa sunt din ce în ce mai neliniștiți și se întreabă dacă Uniunea Europeană mai are vreun bun simț. Avem nevoie de reforme și reforme pentru suveranitate, pentru subsidiaritate și pentru ca țările să se guverneze ele singure. În caz contrar, vom asista la ceea ce s-a și spus odată la Consiliu. Polonia este un stat suveran. Ja głosowałem przeciwko tej rezolucji. Domnul Corvin am votat împotriva rezoluției. În ciuda faptului că eu sunt un oponent uh, ale autorităților actuale, eu consider că această rezoluție nu va face decât să ajute guvernul PIS să fie și mai popular în Polonia. Și nu aș dori acest lucru. Vă atrag atenția asupra faptului că dacă noi vorbim uh, și spunem că actualul guvern polonez este un guvern uh, care nu face deloc bine, atunci precedentul era la fel de rău. Mulțumesc! Dziękuję bardzo. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European discută situația democrației în Polonia. Dorim uh, să verificăm în ce situație se află această democrație, dar situația este absurdă. În Austria, de ani de zile, se, de luni de zile, mă scuzați, se tergiversează alegerile prezidențiale. În Irlanda s-a uh, ținut un referendum privind de uh, schimbarea definiției familiei. Uh, și în numele drepturilor minorităților au fost călcate în picioare alte drepturi. În Franța, de asemenea, populismul câștigă teren, iar președintele Parlamentului vrea să ne limiteze nouă dezbaterea. Dar mă întreb în temeiul căror reguli democratice. Cred că vrea doar să reprezinte forțele politice care l-au ales. Mulțumesc. Acum la raportul domnului Castaldo. Domnul Hannan nu este în sală. Trecem la următorul vorbitor, doamna Forența. Aveți cuvântul. Argumentarele ragioni. Mulțumesc, aș dori să vă spun de ce m-am abținut pe acest raport, nu pentru că nu apreciez eforturile depuse, mai cu seamă de raportorul Castaldo, dar pentru că consider că va trebui, într-adevăr, să schimbăm direcția și atitudinea noastră a Uniunii Europene față de poporul tunizian. Eu întotdeauna am vorbit despre un sprijin pentru Tunisia, dar deseori acest uh, sprijin s-a transformat deseori într-un vot în uh, alb pentru uh, liber schimb și pentru marile companii, nu pentru micii producători, nu pentru uh, cetățenii tunizieni

Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e vorba de un document foarte important prin natura politică și economică a acordului, pentru că permite singurului țări, într-adevăr, democratice, o țară musulmană, care a trecut prin Revoluția lui Burghiba și până acum și-a trecut uh, prin uh, o mie de tulburări, însă încă putem aplica modelul tunisian în întreaga Africa de Nord. Ajutoarele trebuie să garanteze tocmai asta și mai ales că majoritatea tinerilor tunisieni să aibă un viitor și o speranță și să nu se lasă radicalizați, că e un fenomen care există și în Tunisia. Dar trebuie să ne gândim la Tunisia ca la un partener, un partener integrat al Uniunii Europene, tocmai pentru că în, acești, în aceste decenii a reușit să fie din ce în ce mai democratic datorită legăturilor dintre Italia și Tunisia, uh, putem avea un model pentru întreaga Uniune Europeană, pentru că noi avem uh, cele mai bune condiții de colaborare, în general, uh, cu această țară. Domnul Chiuciuc. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, eu am votat pentru acest raport pentru că Tunisia este nu doar locul unde a început primăvara arabă, este și singurul stat care și-a consolidat cu succes statul de drept și uh, drepturile fundamentale ale cetățenilor. Acestea sunt garantate și societatea civilă este bine dezvoltată. Dar acest stat se confruntă cu provocări importante, instabilitatea uh, din regiune și pericolul terorismului, au o influență negativă asupra turismului din Tunisia. De aceea, Uniunea Europeană ar trebui să ajute acest stat pe calea către stabilitate, democrație, bună guvernanță și dezvoltare economică. Și, în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, este necesar să cooperăm în combaterea terorismului, pentru că această provocare ne vizează pe toți, nu doar uh, Tunisia, ci și Uniunea Europeană. Sunt foarte importante programele de deradicalizare. Domnul Pospișil nu este. Și atunci trecem la raportul uh, Balas. Și domnul Hannan din nou nu este aici. Dăm cuvântul doamnei Forența. Uh, Mulțumesc foarte mult. Aș dori să explic uh, de ce am votat pentru acest raport, care este un prim pas în direcția luptei Uniunii Europene împotriva fenomenului dumpingului social. Bineînțeles, eu cred că este doar un prim pas, pentru că drumul este lung pentru a lupta împotriva dumpingului social, care știm bine că este produsul unei globalizări sălbatice, care permite capitalelor să circule în mod liber și care, bineînțeles, înseamnă și o dereglementare tot mai accentuată, erodând sistematic uh, drepturile lucrătorilor și lucrătoarelor. Crezi că uh, nu trebuie să uităm că aceste drepturi uh, și codul muncii sunt în, permanent, uh, în permanență puse în pericol și numai dacă avem norme și standarde în materie și numai dacă integrăm uh, legislația națională în mod potrivit, vom putea să ajungem inclusiv la venitul, venitul mediu de cetățenie, așa cum discutăm mâine. López Bermejo. Gracias, presidente Mulțumesc, domnule președinte. Deteriorarea condițiilor de muncă, a drepturilor sociale, din cauza dumpingului social, asta e problema fundamentală în Uniunea Europeană. Uh, o pierdere constantă de zeci de ani, care duce la sărăcirea lucrătorilor europeni. Europa are instrumentele pentru a lupta contra acestei practici a dumpingului, însă directivele care se adoptă, cum ar fi cele din domeniul transportului, nu se aplică sau uh, Uh, rămân fără conținut, cum se întâmplă cu legislația lucrătorilor detașați. Raportul cere să existe aceleași drepturi pentru orice fel de lucrător în același loc din Uniunea Europeană, să se aplice inspecțiile, amenziile și sancțiunile până la ultimii responsabili, să se lupte împotriva uh, mă rog, firmelor cutie poștală și eh, lanțurile fictive de contractare să se consolideze dialogul social, pentru că asta cer legile și principiile fundamentale în Uniunii Europene foarte eh, foarte afectată, pentru că dacă nu, Uniunea Europeană nu va mai avea nicio posibilitate să fie o Europa democratică. Uh, doamna Curtin Darling. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Slăbirea convențiilor colective și lacunele legislative au dus la exploatarea lucrătorilor de către angajatori. Prea adesea, astfel de practici au uh, stârnit frustrări la nivel local, xenofobie și ură față de lucrătorii migranți mulți uh, dintre cetățenii din circumscripția mea au considerat că uh, nivelul lor de trai este amenințat de uh, dumpingul salarial. E momentul să tratăm aceste probleme, mai ales pentru lucrătorii detașați și cei din agenții și cred că e important să susținem acest raport și eu am votat pentru. Astăzi e important să se respecte principiul salariului egal pentru muncă legală în întreaga Europa. Dacă nu ne ocupăm acum de această problemă, consecințele pentru Uniunea Europeană pot fi dezastruoase pe termen lung și cred că pot amenința chiar existența acestei uniuni atât de importante. Domnul Iurec. Ah, scuzați-mă. Domnul Corvin Mică. <laughs> Scuze. Mulțumesc. Sorry. <laughs> Głosowałem oczywiście przeciwko. Mulțumesc. Da, eu bineînțeles că am votat împotriva acestui raport, acestei rezoluții, mai bine zis, pentru că va crea un nou instrument. Pentru că nu s-a demonstrat până acum că există acest dumping social și este un instrument care va lupta și, de fapt, va submina principiul uh, recrutării libere. Angajatorii nu vor putea să uh, recruteze așa cum uh, vor. Și doamna Forență a spus că trebuie să fim uh, atenți acum la drepturile lucrătorilor, pentru că ei nu au drepturi de vânzare și doamna Forență știe bine, nu-i așa, ce e bine pentru lucrători, iar domnul Bermejo a spus că trebuie să fie tot mai multe inspecții și controle și cât mai puține libertăți până la urmă. Și chiar și sub Stalin existau prevederi diverse în țări diferite și aici nu cred că se poate accepta așa ceva. Mulțumesc, domnul Iurec. Mulțumesc. Uniunea Europeană se presupune că e o Europa națiunilor care să susțină o piață comună, nu să renunțe la aceasta. Am auzit de practica asta de dumping social între statele europene și e vorba de o concurență între statele noastre. Și, bun, în trecut am avut cortina de fier, erau uh, țările din Est care nu puteau să se bucure de libertatea de deplasare și de muncă, însă cred că acum auzim că trebuie să fim controlați uh, deși noi, Polonia, am devenit membri ai Uniunii Europene și am devenit o pentru că am fost convinși că puteam să operăm pe piața comună. Știm că era, există competiție, dar vorim, dorim să o promovăm. Doamna Harkin, vă rog. Mulțumesc. Am votat cu mare plăcere pentru acest raport. Încă o dată, astăzi, în Parlament, președintele Juncker a spus că trebuie să existe plată egală pentru muncă egală în același loc. Și suntem de acord salariu egal pentru muncă egală în același loc este esențială și cred că mulți cetățeni ar fi de acord. Este un subiect vital pentru Uniunea Europeană. De asemenea, mă bucur că am putut susține propunerea de introducere a salariilor minime naționale în statele membre. În Irlanda avem salariu minim și susțin propunerea ca toate statele membre în conformitate cu practica juridică și cu tradițiile, să introducă un salariu minim. Înțeleg că acestea sunt de competență națională, însă știm că salariile decente în întreaga Uniune Europeană ar contribui la garantarea coeziunii sociale. Și aceasta este antidotul la dumpingul social. Dumpingul social face foarte rău Uniunii Europene. Mulțumim! Mulțumim! <clears throat> Cu aceasta ședința se suspendă până la orele 15. Vă mulțumesc!